Cred că putem face mai mult. Mulțumesc. Del Han, prego. Acum are cuvântul domnul comisar Han pentru a da replica. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, încă o dată Comisia salută rezoluția care va fi adoptată pe Bosnia-Herzegovina și aș dori să-l felicit pe domnul raportor Preda pentru raportul său de înaltă calitate și de asemenea aș dori să mulțumesc tuturor membrilor care au participat activ la elaborarea acestuia și la dezbaterea de astăzi și care au demonstrat un interes activ uh, în ceea ce privește viitorul Bosniei-Herzegovina. Comisia ia notă de această rezoluție și va ține cont de părerea Parlamentului, inclusiv părerile exprimate de astăzi. Împărtășim părerea Parlamentului cum că autoritățile Autoritățile create după alegerile din 2018 ar trebui să se formeze cât mai rapid și că reformele necesare pe calea europeană trebuie făcute. Acest lucru este imperios necesar Asta în perspectiva opiniei pe care o va realiza Comisia în ceea ce privește progresele Bosniei-Herzegovina, odată ce vom primi răspunsurile uh, la întrebările noastre. În plus, am luat notă și de solicitarea ca Bosnia-Herzegovina să asigure funcționarea acordului de stabilizare și asociere și în conformitate cu standardele UE și angajamentele luate în baza acordului. Și am să discut acest lucru cu liderii din Bosnia-Herzegovina și Comisia va revizui um, <clears throat> implementarea acordului de stabilizare și asociere cu Bosnia-Herzegovina pe viitor. În final, aș dori să subliniez că Comisia va face toate eforturile necesare în a sprijini Bosnia-Herzegovina pe calea spre Uniunea Europeană și acest lucru include și, așa cum spunea doamna Maletici, dar și alții, identificarea și crearea de noi oportunități la nivel de programe, dar și la nivel de finanțare. Și, desigur, Comisia va ține la curent uh, Parlamentul în viitoarele luni în ceea ce privește evoluțiile viitoare în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina și încă o dată mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar Han. Are cuvântul domnul ministru Ceamba, vă rog. So, thank you so much and I think... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru munca excelentă a raportorului și, așa cum am văzut, a primit o susținere largă din partea Parlamentului. România, în calitate de președinție a Consiliului, dorește să fie un adevărat prieten pentru Balcanii Occidentali, pentru toate țările din regiune, pentru a le ajuta să meargă pe calea europeană. Suntem ferm hotărâți să ajutăm toate țările din Balcanii Occidentali. Bineînțeles, acestea trebuie să facă reformele necesare, iar în cazul bosniei herțegovina există o nevoie urgentă de a forma guvernul la toate nivelurile pentru a implementa pe deplin agenda de reforme. Aceasta ne va ajuta și pe noi. Și eu am de gând să organizez o vizită la Sarajevo și cred că președinția noastră va vizita toate țările din Balcanii Occidentali. Avem uh, și niște dezbateri cruciale care ne așteaptă la Consiliu în iunie. Pe de altă parte, una din prioritățile noastre este tocmai reconcilierea regiunilor cu trecutul lor. Uh, organizăm un eveniment care se centrează pe tineret pentru a vedea cum putem depăși această retorică a diviziunii pentru a avea o adevărată reconciliere istorică în regiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru Ciamba, iar acum domnul Preda, raportor, are cuvântul în final o minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Dragi colegi, aș dori să încep cu sugestia pe care a făcut-o domnul ministru Ciamba. Cred că este într-adevăr o inițiativă excelentă să lucrăm cu tinerii, să le vorbim de Europa și să vedem cum această reconciliere poate fi construită. După cum am văzut astăzi, dezbaterea despre Bosnia-Herzegovina s-a dus în toate direcțiile. O colegă britanică a vorbit despre Star Trek în dezbatere. Un coleg grec a vorbit despre NATO și despre Salonic. Am fi vrut să-l întreb de ce portul uh, Pireu a fost, a fost dat chinezilor, dacă ar fi să vorbim despre adevăratele mize strategice aici. Însă problema bosniei herțegovina este o problemă legată de o țară din Balcanii de Vest. E vorba de o țară care este o țară europeană. Datorită acțiunii colegilor croați, 80, 95% dintre uh, ei uh, sunt, dintre bosniaci, sunt cetățeni europeni de fapt, nu mai există niciun deputat european mai apropiat de, de um, Bosnia-Herzegovina decât deputații croați. Dar trebuie ca croații să se gândească și la ceilalți, nu numai la croați. Ei vor deveni cu adevărat susțineri, susținători ai integrării Bosnii-Herzegovinei dacă vorbesc și de ceilalți, nu numai de cei care sunt deja cetățeni europeni. Permiteți-mi să le sugerez prietenilor socialiști și liberali să facă un mic efort și să integreze partidele politice ale Bosniei Herțegovinei în rețeaua lor. Noi, PP-ul, suntem foarte bine reprezentați acolo, dar nu există partid liberal, nu există partid social, uh, socialist în uh, Bosnia Herțegovina. Cum vreți să le îi ajutați dacă nu aveți contacte, dacă nu colaborați cu colegii dumneavoastră la fața locului? Eu știu că nu este ușor, dar pentru a ajuta cu adevărat uh, Bosnia-Herzegovina să devină europeană, trebuie să trecem de la retorică la acțiune la fața locului. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule raportor Preda. Se încheie discuția, dezbaterea și votul va avea loc mâine. Vom întrerupe acum ședința timp de două minute și vom relua cu discuția despre viitorul Europei.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 Domnule președinte al Consiliului Republicii Italiei, mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația Parlamentului European de a veni aici, la Strasbourg pentru ca să ne expuneți viziunea dumneavoastră despre viitorul Europei, viziunea pe care o are guvernul italian. Italia este una din țările fondatoare și suntem bucuroși să putem lansa împreună cu dumneavoastră această dezbatere pe temele esențiale care privesc o jumătate de miliard de persoane în Europa. După cum știți, Parlamentul European s-a angajat puternic în anumite teme foarte importante pentru cetățeni. Noi vrem să fim inima democratică a Europei, suntem singura instituție care este aleasă direct de către cetățeni și ne-am luptat foarte mult pentru aceste drepturi. Ne-am luptat și pentru ca să crească bugetul Uniunii Europene cu 1,1 până la 1,3%, mai ales la resursele proprii. Am ales să ne implicăm și pentru a avea o poziție clară în domeniul migrației. Parlamentul dorește să se facă mai multe investiții în continentul african pentru a rezolva problema la origini în ceea ce privește refugiații, de luni de zile, Parlamentul European a adoptat propunerea sa, care se află acum pe masa Consiliului și vă cerem să fiți de asemenea un actor important în adoptarea unui text care, după părerea noastră, poate să mai detensioneze situația, mai ales în țările din sudul Uniunii Europene, care sunt țările cele mai expuse la problema refugiaților. În legătură cu Brexitul, Parlamentul European a insistat mult asupra protecției cetățenilor europeni care trăiesc uh, la Bruxelles, spune președintele. În ceea ce privește infrastructurile, am votat o creștere puternică a fondurilor pentru ca, în fine, infrastructura europeană să înflorească și creșterea să înflorească, iar pentru o politică externă, noi ne-am implicat pentru o politică externă comună. De curând, chiar, am ales să cerem statelor membre să recunoască pe președintele ad interim uh, Guaido, Juan Guaido al uh, Venezuelei, în baza Constituției venezueliană. În ceea ce privește un punct care ține și de programul parlament, uh, guvernului dumneavoastră, am vrea ca Parlamentul European să conteze mai mult, să aibă inițiativă legislativă ca toate parlamentele din lume și am dori să aibă și o putere de anchetă care până acum nu a putut fi exercitată de către Parlament. Domnule președinte al Consiliului, vă dau cuvântul uh, imediat pentru ca să ne puteți expune viziunea guvernului italian despre viitorul Europei. Vă mulțumesc! Intanto vi potete registrare per il Catch the Eye con... Eh, vă puteți deja înregistra pentru Catch the Eye la dezbaterea cu președintele Consiliului uh, Italian. Vă rog să vă notați acum. Onorevole președinte... Stimate domnule președinte al Parlamentului European Tajani, stimate domnule președinte Katainen, stimați deputați în Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici și o spun uh, cu multă sinceritate în fața dumneavoastră pentru a discuta despre viitorul Europei așa cum este el văzut de către guvernul italian. Dacă ne gândim la angajamentele necesare pentru continentul nostru, aș dori în primul rând să uh, îl amintesc pe Antonio Megalizzi, un italian care el se denumea însuși ca îndrăgostit de Uniunea Europeană și care acum două luni a fost omorât în atentatul de la Strasbourg de către barbaria terorismului. Într-o lume globalizată, în care economia pare să fi, să fi luat, devenit mai importantă în fața altor decizii, unde se, simt, uh, se simte impactul unor decizii luate chiar la distanță asupra cetățenilor noștri, ar trebui să ne punem întrebarea despre funcția pe care o are Uniunul, Uniunea Europeană, despre rolul pe care ea l-a îndeplinit, ținând cont și de statele membre, pentru că statele membre singure nu sunt uh, capabile să răspundă la toate provocările complexe la nivel global. Construcția europeană trece și trebuie să o recunoaștem cu toții printr-o fază extrem de critică. Procesul european pro, și pro, proiectul european pare să-și fi pierdut motorul, forța care îl împingea înainte, iar momentul istoric în care ne aflăm acum, noi, reprezentanții instituțiilor, ne provoacă, de fapt, uh, având în vedere toate responsabilitățile care ne revin uh, în fața temelor esențiale pe care trebuie să le tratăm. După cum uh, am mai uh, spus-o și altă dată, am mai trecut prin faze critice și este nevoie să facem un efort comun, un efort uh, alimentat de un mare simț al responsabilității. Avem obligația să relansăm proiectul european, încercând să-i redăm credibilitate în fața cetățenilor pentru ca să crească sustenabilitatea acestui proiect, dar și eficiența și plauzibilitatea acestuia. Provocările momentului sunt noi, sunt complexe și necesită o viziune și dacă îmi permiteți uh, cumva și o um, necesită o încredere deosebită, dar necesită și o cunoaștere mai bună în ceea ce înseamnă lumea de astăzi. Întrebările la care trebuie să răspundem noi acum sunt întrebări de esență. Ce fel de Europa ne dorim? De ce fel de Europa avem nevoie? cum ne percepem noi și cum ne reprezentăm noi pe noi înșine. Trebuie să um, înțelegem că toate aceste întrebări necesită un răspuns autentic, pentru că suntem acum în sediul Parlamentului European, care este ales direct din, de către cetățenii Uniunii. Trebuie să dăm un răspuns autentic despre suveranitatea europeană. Suntem și trebuie să fim, în primul rând, un popor, poporul european. Lansarea treptată în procesul de integrare ne-a făcut să ne apropiem, să fim un popor, să fim o comunitate a unui destin, dincolo de construcția juridică și instituțională. Iar uh, construcția unui popor european a trecut și ea prin momente esențiale de progres. Istoria contemporană a Europei a fost și ea marcată de diviziuni puternice, de contraste și de lupte, care deja au văzut diferite forme de populism, de identitate culturală, de tradiție împletite. Însă, prin tot acest proces s-a uh, întâmplat și o contaminare culturală, juridică și socială am integrat din ce în ce mai mult uh, sistemele noastre economice, modelele noastre educaționale, legislațiile noastre în domeniul social, cedând spațiu de suveranitate și transferând competențe din ce în ce mai importante de la statele membre către Uniunea Europeană. Le-am oferit cetățenilor din uh, toate statele membre posibilitatea de a circula liber pe uh, suprafața acestui continent, care este conceput ca un întreg juridic. Libera circulație a persoanelor și libera circulație a mărfurilor și capitalelor a fost o, um, un succes esențial al procesului de integrare europeană. Dacă ne gândim, de exemplu, numai la urile naționaliste și la uh, Uh, toate problemele pe care le-am avut în, uh, în, a doua, în prima jumătate a secolului 20 și în uh, a doua jumătate a secolului 19 și la ultimele două războaie mondiale. Europenii, mai ales cei mai tineri, nu doresc să renunțe la această libertate fundamentală de mișcare pe care o au. Grație ei, ei au căpătat acești tineri o naturalețe pe care nu o cunosc generațiile dinainte și au putut să aibă un patrimoniu mult mai vast uh, și de experiențe culturale și profesionale, acceptând specificitățile naționale din ce în ce mai mult ca pe o declinare a unei unice sensibilități ca pe posibilitatea de a participa la un proiect comun, la o simțire comună. Iar proiectul uh, și poporul european a fost în același timp construit și pe partea juridică. Este fructul unei uh, creșteri a culturii juridice din ultimii ani, care a jucat din ce în ce mai mult un rol pentru Europa, pentru că s-a creat un demos european. A fost extrem de important uh, de asemenea, de important de asemenea și rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și a CEJ, a Curții Europene de Justiție, dar și uh, acordurile pe care acestea le-au încheiat cu cur- curțile la nivel național. Astfel s-a creat un spațiu juridic european în care cetățeanul a putut să se recunoască și să ceară protecție. Prin intermediul unui sistem uh, complicat, rafinat, de protecție a drepturilor fundamentale la mai multe niveluri, care se bazează pe un patrimoniu comun al tradițiilor constituționale. Acest sistem care este destul de articulat de protecție instituțională și juridică, este acum uh, înscris în patrimoniul juridic al Uniunii Europene și reprezintă o, uh, un câștig uh, de, um, esențial pentru Europa. Iar acesta produce în imaginarul colectiv al cetățeanului european exact conștiința europeană și îi alimentează conștiința că face parte dintr-un destin comun, că aparține unui popor în sen sensul de comunitate și că participă la un proces continuu de fecundare a civilizației unice europene. În ciuda tuturor acestor aspecte, nu am reușit totuși până acum să devenim cu adevărat un singur popor. Nu am avut curajul să construim un model inclusiv care să fie realist dincolo de toate retoricile și să creeze cu adevărat un demos european mai ales dacă începem să ne uităm la istoria noastră din 1989, cu mici excepții, a lipsit o viziune cu adevărat politică a Uniunii Europene a lipsit o perspectivă pe termen lung, care se orientează spre viitor, fără de care orice proiect nu poate să, mm, se, să dăinuiască. Și de multe ori administrația a fost și gestiunea administrativă a fost mai importantă și, din păcate, aceasta nu a corespuns viziunii celor care, după războaiele mondiale, au văzut această Europa. În ultimii 30 de ani, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu guvernanța europeană, ea s-a ancorat puternic în dimensiunea sa economică, într-o perspectivă care se baza mai mult pe o agendă liberalistă, cu o încercare de a oferi bunuri și servicii uh, prin reglementarea unor sectoare economice vitale pentru cetățean, prin uh, puține uh, acțiuni uh, în domeniul politicii sociale, care au, din păcate, toate aceste combinații au dus la inegalități și mai mari, la o împărțire inegală a bogăției. Criza economică a venit peste toate aceste evenimente și de aceea guvernanța economică a trecut prin momente dificile. Să nu mai vorbim de datoria suverană care a trebuit repusă în, pe făgașul care trebuie sau de um, toate celelalte probleme economice pe care le-am avut. Și în domeniul consumului uh, s-au uh, înregistrat uh, excese, ceea ce a dus din nou la consecințe pe aspectele sociale. Uniunea Europeană a trecut așadar printr-o criză astfel încât uh, Europa a început să piardă din ce în ce mai mult contactul cu uh, poporul său, din ce în ce mai mare este distanța și din ce în ce mai greu de uh, acoperit între, uh, distanța între Bruxelles și periferia continentului nostru. Încet, încet, uh, politica a abandonat funcția sa de legitimare și funcția sa reprezentativă, apărând uh, în ochii cetățenilor uh, ca fiind distantă și oligarhă și incapabilă să înțeleagă adevăratele nevoi ale colectivității. Această politică a devenit, așa cum a explicat-o și politologul Iana Jelonca, un parametru de um, formal, cu operațiuni globale foarte complicate și complexe, dar care rămân uh, opace pentru cetățean, dacă nu chiar oculte. Iar uh, toată sarcina pozitivă pe care, în general, poporul european de obicei o avea față de aceste elite, a, a diminuat și ea. Trebuie să ne amintim că politica care este aservită economiei nu reușește să își mai îndeplinească funcția, abdică de la funcția sa esențială. Ne aflăm în fața unui moment de răscruce decisiv în istoria Europei Unite. Acum trebuie să luăm decizii fundamentale pentru viitorul Europei. Acest popor european care acum a revenit, de fapt, pe scena internațională a istoriei, vrea, în fine, să fie ascultat. Vrea, în fine, să se schimbe cap cursul acestei Europe și să-i se dea o perspectivă. Aș dori să spun că este vorba de un moment prețios pe care trebuie să-l folosim pentru a recupera timpul pierdut, pentru a tocmai putea acoperi aceste baricade care s-au creat între politicieni și cetățeni, să nu mai existe liniște, indiferență între ei. Și dacă încercăm să minimizăm acest, um, acest moment, poate, acest fapt poate duce la o imploziune o implozie a lumii în care trăim acum. Nu trebuie să ne fie frică de conflict, trebuie să ne arătăm capabili să îl gestionăm. Nu trebuie să reacționăm la schimbare printr-un conservatorism steril și uh, rigid, numai pentru a încerca să apărăm citadela uh, și uh, această cazemată pe care uh, o considerăm a fi Europa. Trebuie tocmai să ne deschidem, să arătăm că democrația are mai multe forme, că are o forță propulsivă, că poate să aibă și o capacitate de reînnoire. Chiar dacă abandonăm anumite siguranțe, chiar dacă ne gândim că ieșim poate pe o ușă pe care nu ne puteam uh, imagina că se poate ieși, în orice caz trebuie să găsim o soluție în fața acestor noi provocări. Nu putem să mai rămânem indiferenți la această societate însărăcită care este plină de ranchiună și de frică, sentimente pe care, dacă ne neglijăm, nu vor face decât să alimenteze contestațiile și uh, răzvrătirea, așa cum o demonstrează deja anumite fenomene din țările europene. Secol. Europeanismul din secolul 21, în opinia mea, presupune o regândire radicală a formelor și instituțiilor care au caracterizat istoria integrării în ultimii 30 de ani. E nevoie în mod urgent de o conversie care în anumite, într-o anumită formă ar fi și o reîntoarcere la visul fondator. Europa pe care o imaginăm ar putea exprima cu o forță inclusivă și uh, în interesul cetățenilor săi și a statelor membre. Geopolitica se schimbă rapid. Noile echilibre strategice se caracterizează de o maximă fluiditate. Asta ținând cont și de faptul că marile puteri, chiar dacă nu constituie încă pol de atracție internațională, își cresc mereu sfera de influență. În acest context, niciun stat membru nu poate juca singur un rol semnificativ și de aceea ne dorim ca o voce europeană unită să își găsească spațiu și în cadrul Consiliului de Securitate ONU. În acest sens, Uniunea Europeană trebuie să acționeze coordonat și să vorbească cu un singur glas. Uniunea Europeană trebuie să știe să vorbească lumii. O Uniune Europeană puternică, ambițioasă și cu coeziune este necesară pentru a-și îmbunătăți capacitatea de uh, dialog cu Statele Unite. Așa cum am afirmat în primul discurs în Parlamentul European, credem cu forță în relațiile transatlantice. Cu Washingtonul trebuie să continuăm relațiile pentru a conserva valoarea strategică a relațiilor noastre, pentru că aici prevalează lucrurile care ne unesc, în special principiile asta mm, în detrimentul vreunor neînțelegeri. În același timp, o Europa puternică este necesară pentru a ne da mai multă greutate în dialogul cu factorii de interes global. Rusia și China fac parte din orice soluție a vreunor crize internaționale, începând de la cele mai apropiate de granițele noastre. Nu putem uh, să găsim vreun avantaj pentru Uniunea Europeană dacă renunțăm la dialogul cu Rusia sau China sau dacă ne facem iluzii că față de acestea putem promova politici izolaționiste. Trebuie însă să promovăm uh, implicarea acestora. Însă cum se realizează această Europa puternică cu uh, care suntem de acord cu toții că e nevoie? În uh, cursul integrării apărării <clears throat> uh, europene, inclusiv prin cooperarea structurată, prin cadrul PESCO, apărare comună, nu este o antiteză la apartenența la NATO, ci poate reprezenta o, ceva complementar și arătând că Uniunea Europeană rămâne eficace și pentru a da mai multă siguranță propriilor cetățeni. Să nu uităm că Uniunea Europeană aspiră să fie un actor global și nu poate să nu țină legături strânse și în domeniul apărării cu Regatul Unit, chiar și după Brexit. Însă premisa esențială pentru a garanta o Europa puternică în lume este de a asigura în primul rând solidaritatea și coeziunea prin intermediul responsabilității colective a statelor membre. Migrația și guvernanța economică financiară sunt două provocări emblematice și aici este nevoie să redăm încredere în Europa. Și aici este nevoie de o schimbare de perspectivă substanțială. Și aceste principii nu trebuie să <clears throat> devină victime ale neînțelegilor între statele membre în dezbaterile cotidiene. Însă și la nivel uh, bilateral, și avem confirmarea aceste zile, uh, arată efectul uh, acestei incapacități a Europei de a propune soluții. Și acest lucru slăbește forța propulsivă a proiectului european. Europa s-a uitat târziu la problema migrației iar a durat până a ajuns în centrul agendei europene. Europa nu poate să continue să abordeze fluxurile de migrație doar ca o urgență, ci trebuie să aibă o abordare structurată pentru a găsi soluții stabile și eficiente. Și în această sală doresc să fac un apel pe care l-am făcut la fiecare Consiliu European și la orice summit informal la care am participat, nu se mai poate amâna punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din 28 iunie de anul trecut, fără o gestiune multilevel a fluxurilor migratorii din partea Uniunii Europene, nu putem da dovadă de unitate în Europa. O strategie europeană trebuie să abordeze cu prioritate și cu abordare pe mai multe nivele mișcările primare în domeniul migrației. Altfel, mișcările secundare nu vor putea fi niciodată cu adevărat controlate. Cine ajunge într-o țară de debarcare ajunge în Europa. Aldo Moro spunea că Nimeni nu trebuie să aleagă între a alege în Europa și a alege uh, să fie în zona mediterană, pentru că Europa este la Mediterană. Acest principiu trebuie amintit nu doar pentru a aborda în perspectiva justă tema migrației, ci și în momentul în care este în joc uh, tocmai securitatea europeană. Și aici uh, este nevoie de susținerea procesului din Libia, susținerea Africii și pacificarea Orientului Mijlociu. Italia promovează um, zona mediterană pentru viitorul Europei. O arată și vizitele mele în Algeria și Tunisia din an, de anul trecut, conferința de la Palermo din noiembrie anul trecut vizitele pe care le-am efectuat în uh, săptămâna trecută. Curând voi merge și în Maroc. Acest lucru face parte din strategia cuprinzătoare a Italiei, care vrea să aducă o contribuție dinamică la stabilizarea principalelor teatre de criză în colaborare, sigur, cu ONU și Uniunea Europeană, nu doar interesul, în interesul țării noastre, ci a întregii Europe. Europa, dacă privește și în afara Mediteranei, trebuie să investească uh, și în colaborarea cu Africa, pentru Africa. Altfel, migrația ilegală poate fi redusă doar temporar, dar nu pe termen lung și repatrierile presupun o, un răspuns coordonat cu aceste țări. Angajamentul guvernului italian în Africa se încadrează în această abordare. Eu personal urmăresc cu mare convingere acest lucru, de aceea M-am dus și în Hornul Africii, unde sperăm că această regiune va trăi propria primăvară. Ca punct de referință și pe planul valorilor, e bine să devenim promotori a unei noi abordări față de Africa. Trebuie să avem un nou model de cooperare inspirat din parteneriatul între egali și vrem să creștem oportunitățile, dar în același timp și responsabilitățile de ambele părți. Nu putem rămâne indiferenți la faptul că majoritatea populațiilor africane, bărbați, femei, copii, trăiesc în condiții inumane de sărăcie, în pofida resurselor naturale de care dispun aceste teritorii. Nu putem rămâne indiferenți în fața faptului că o mare parte din bogăția generată de economia africană se pierde uh, prin uh, milioane de societate offshore din paradisuri artificiale sau uh, sunt doar în beneficiul unui investitor străin. Mă bucur că um, această oportunitate uh, a colaborării cu Africa a fost recunoscută și de Comisia Europeană. Îi mulțumesc uh, domnului Jean-Claude Juncker pentru promovarea acestui obiectiv atât de important pentru viitorul nostru comun. Recunoașterea acestei priorități trebuie să fie însoțită și de alocări financiare corespunzătoare și de noi modalități de intervenție. Europa trebuie să se angajeze să redacteze un catalog de bune practici pentru a crea un model de cooperare uh, sustenabil și paritar. Guvernarea migrației, un fenomen structural pentru Europa de mâine, are nevoie și de o ref- reflectare în uh, viitorul cadru financiar multianual. Europa trebuie să aibă instrumente și mecanisme financiare stabile și permanente pentru a guverna fluxurile migratorii în țările de origine și de tranzit. La fel de important este ca cele trei rute mediterane să beneficieze de atenție politică necesară. Uniunea Europeană a destinat 6 miliarde de euro acordului cu Turcia. Fondul fiduciar al Uniunii pentru Africa caută mereu o finanțare. Există un deficit de uh, 5 miliarde de euro față de angajamentele luate. Complexă este și gestiunea internă a fenomenului migratoriu și e o iluzie că a putea fi protejată frontiera maritimă externe cu miliarde, cu um, zeci de agenți din partea Frontex și cu o povară suplimentară pentru țările de, uh, în care ajung. Fluxurile de migrație nu se guvernează singure, ci cu eforturi comune. Așa cum s-a stabilit la Consiliul European din iunie, toate cele 28 de state membre trebuie să se implice. Propunerea de reformă a regulamentului Dublin, adoptat de Parlamentul European în noiembrie 2017, nu este uh, sustenibilă în actuala Uniune Europeană pentru că prevalează indisponibilitatea majorității statelor membre de a participa la o solidaritate automată și obligatorie. Totuși, punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din 28 iunie, care se inspiră din principiul solidarității și a împărțirii egale a responsabilităților, așa cum este prevăzut și în articolul 80 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, nu mai poate fi amânată în fața pierderii de vieți umane abuzate, vândute, trebuie să ducem o bătălie împreună împotriva traficanților și a călăilor care reprezintă un afront la adresa umanității și o amenințare la adresa securității. Haideți să nu mai fim divizați și să cedăm la o logică naționalistă sau regionalistă și să uh, mergem pe o veritabilă solidaritate, astfel încât Europa să respecte viețile umane și propria securitate. Exigența de solidaritate și împărtășire între statele membre, fără divizări între regiunile statelor membre, se aplică și necesității finalizării uh, nu mai puțin importante a Uniunii Economice și Monetare. Mm, și mm, asta arată și ultimele statistici ale Comisiei Europene. Sper că s-au auzit și solicitările Italiei și altor țări din Sud în sensul că este nevoie de o împărtășire a riscurilor în vederea obținerii unei convergențe care să nu uh, lasă în urmă creșterea în favoarea unor proceduri. Mă refer aici la uh, legea bugetului uh, din Italia, care este sustenibilă din punct de vedere social, mai degrabă decât economic. Dacă, uh, dar reformele economice nu trebuie să devină doar un demers specific. Cu această lege, Italia își propune creștere și stabilitate și uh, Vrem să garantăm cetățenilor noștri, celor care au rămas în urmă, un viitor mai bun. Și guvernul italian a dorit să reprezinte în același timp să dea și un impuls pentru investiții publice și prin simplificarea cadrului juridic, dorind să imprime dinamică unei economii care joacă un rol central pentru continentul nostru. Guvernanța economică a Uniunii Europene Europene trebuie să țină cont și de exigența de a da stimulente de creștere prin buget. Pentru că chiar și impulsul important din planul Juncker pentru creștere, care arată nevoia uh, intervenției publice în favoarea investițiilor se înscrie aici. Dar ce înseamnă depășirea austerității? Financiară. Înseamnă, în primul rând, să înțelegem valabilitatea stabilității financiare. Înseamnă să te implici, să urmărești valoarea stabilității sociale și a dezvoltării sustenabile. Mă bucur că Jean-Claude Juncker a făcut o referire de curând la faptul că în cazul crizei elene austeritatea a fost poate un pas cam uh, mare înainte. Mulți nu erau convinși că a fost poate o alegere mai puțin reușită și unii dintre noi poate mai târziu o să ne scuzăm pentru felul în care am gestionat criza migrației sau pentru felul în care am gestionat Europa socială. Europa care se uită spre viitor, care uh, pentru cei care trebuie să găsească un viitor și când se uită în, vi- în acest viitor, trebuie să fie una în care să se investească în inovare, în uh, formare și trebuie să încercăm să uh, stimulăm toate investițiile care sunt orientate spre aceste sectoare, pentru că acestea sunt o șansă pentru viitorul continentului nostru. Pe de altă parte, progresul economic și social echilibrat și sustenabil sunt obiective pe care le-am uh, incorporat deja și în tratatul de la Maastricht și pe care le-a confirmat și tratatul de la Lisabona, iar la 10 ani după Lisabona par în continuare îndepărtate pentru că nu au fost puse în aplicare. Criticile la adresa arhitecturii instituționale europene au venit și din partea statelor membre. Comisia Europeană și BCE au acceptat o parte din aceste critici și au luat anumite inițiative, dintre care decizia din 21 ianuarie a Eurogrupului, care după summitul din 14 decembrie anul trecut a constituit un grup la nivel înalt pentru examinarea schemei europene de uh, depozite. Uh, EDIS și pentru finalizarea um, Uniunii Bancare. Crizele bancare au fost pași înainte, chiar dacă a fost destul de greu și a trebuit să se facă un inventar și a fost nevoie câteodată de astfel de grupuri la nivel înalt. Schimbarea regulilor în domeniul crizelor bancare a însemnat și un pas înapoi în, uh, în instrumentele pe care de fapt le aveam înainte și care au dus poate uh, chiar la o recensiune în anumite zone. A dus și la o recesiune în domeniul bancar la nivel italian, dar și la nivel european. Cu tratatul de la Maastricht, obligația de a garanta credibilitatea creditelor suverane a fost legat de obligativitatea de convergență spre 60% din uh, debitul, uh, din datoria uh, din PIB a țărilor membre și după aceea și de condiționarea de, față de reformele făcute la nivel național. În ciuda controlului Comisiei, situația a alunecat, din păcate, spre un nivel critic. După criza financiară din 2008 și după recesiunea care a urmat în toată lumea, s-a văzut cât de grave au fost aceste probleme. Pentru a putea să avem o abordare mai eficientă față de ele, trebuie să încercăm să acționăm hotărât pentru crearea unor instrumente de finanțare comune la nivel european, care să permită uh, să abordăm provocările cu care ne confruntăm, încercând să conjuge în același timp și responsabilitatea și solidaritatea. Insuficienta solidaritate în interiorul Uniunii Europene explică și de ce Europa este mai puțin echitabilă și nu este destul de socială. Noua legislatură va trebui să continue decizii urgente în lupta împotriva șomajului și susținerea pentru creșterea economică. Un impuls european la aceste priorități și uh, o luptă europeană împotriva șomajului este o luptă bună împotriva derivelor naționaliste și în același timp și împotriva uh, șomajului în general. Șomajul uh, la tineri în anumite regiuni uh, Um, chiar și în regiuni um, care merg bine din punct de vedere economic, dar și în cele mai puțin uh, avantajoase, uh, avantajate este în creștere. Trebuie de aceea să găsim uh, măsuri și politici europene care să fie percepute ca fiind uh, eficiente, pentru că la nivel național, simplu, nu mai funcționează astfel de măsuri. Trebuie să încercăm să vedem care sunt resursele pe care le avem la dispoziție pentru a face progrese eficiente. O Europa mai echitabilă și mai solidară trebuie să fie baza pentru următorul CFM. Complexitatea unor negocieri pe CFM, nu trebuie să piardă din vedere prioritatea aceasta, mai ales având în vedere provocările existențiale cu care se confruntă acum Uniunea Europeană. Este de aceea esențial ca să găsim un uh, echilibru între aceste priorități precum migrație, creștere, investiții, siguranță și politicile tradiționale. Coeziunea, uh, politica agricolă comună trebuie să primească în continuare o susținere puternică pentru că sunt uh, axe centrale pentru uh, o evoluție socioeconomică a continentului nostru. Mai sunt și multe alte provocări la care trebuie să răspundem. Trebuie să ne angajăm în promovarea unui comerț mondial mai echitabil care să poată să protejeze mai bine consumatorii. Trebuie să punem uh, în aplicare toate inițiativele utile ca să acționăm cu hotărâre în domeniul schimbărilor climatice la nivel internațional. Trebuie să exercităm un rol de ghid în protecția drepturilor vechi și noi, mai ales acum în era digitală și în legătură cu faptul că drepturile costă. Mă gândesc aici la rolul decisiv pe care îl poate avea Europa ca provider de securitate. Mă refer în mod specific aici la noile amenințări hibride și la amenințările cibernetice. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, Întrebarea cu privire la sensul Europei uh, pe care am pus-o la începutul intervenției vreau să o repun acum. Ce fel de Europa dorim? De ce fel de Europa avem nevoie pentru a garanta cetățenilor europeni un viitor la măsura, pe măsura așteptărilor după 60 de ani de prosperitate și pace pe care i-a asigurat Europa. Răspunsul meu este din nou același. Europa trebuie să fie aproape de cetățenii săi. Uniunea Europeană din secolul 21 trebuie să-și continue proiectul de la popor pentru popor și pentru popoare și vreau să o spun aici în fața Parlamentului European, care are un rol și puteri mai uh, mari acum, mai ales în legătură cu iniția- puterea de inițiativă și puterea de anchetare. Cred că această instituție care se bucură de legitimitatea democratică trebuie să aibă și o putere de responsabilitate uh, în fața celorlalte uh, instituții. Parlamentul European trebuie să joace un rol decisiv în perioada de schimbare prin care trece Europa. După un deceniu cu evenimente istorice care au mutat uh, echilibrele din, uh, la nivel mondial, e nevoie de o sporire a puterii instituțiilor alese democratic, chiar la nivel european. Aceasta poate să fie o garanție pentru recuperarea credibilității instituțiilor în fața cetățenilor. Scenariul european explicit care Um, trebuie să plece de la deziluzionarea cetățenilor care trebuie să înțeleagă că nu mai există încredere în acest proiect și să înțeleagă în același timp de aceea și cererea urgentă de schimbare și a cetățenilor uh, uh, italieni, dar și a altor cetățeni. Politica n-a reușit să le dea acest răspuns. Și la nivel european, această atitudine de schimbare trebuie să fie înțeleasă și trebuie să își găsească răspunsuri adecvate. Dacă după aceea se înțelege urgența um, acestor probleme, e suficient să ne gândim la Brexit, să ne gândim la cum va arăta o Uniune Europeană în următorii ani. În fața provocării acesteia, Uniunea Europeană a demonstrat tocmai că știe să acționeze cu unitate și solidaritate și că reușește să protejeze rezultatele obținute după 60 de ani de integrare europeană. Chiar și pentru un membru din familia europeană care nu mai dorește să fie membru în UE. Uh, e un proces uh, istoric, fără precedent, care trebuie gestionat în mod ordonat, cu obiectivul de a garanta din nou drepturile cetățenilor și de a nu distruge țesutul, țesutul economic și social prin acest Brexit. Domnule președinte, stimați deputați, cu curaj și rigoare trebuie să ne angajăm pentru ca să abordăm ceea ce nu a funcționat până acum și impunerea în aplicare a tratatelor. Și dacă există forțe centrifuge care vor dezintegrarea europeană și care, din păcate, ne lovesc pe toți, și dacă se întâmplă ca în țara mea, de exemplu, să nu mai există atâta încredere în Uniunea Europeană, Trebuie să acționăm. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să poată să-și se regăsească, e nevoie să venim și cu fapte, să venim cu un parcurs pentru o nouă Europa, o Europa a popoarelor mai solidară, mai inclusivă, mai echitabilă și până la urmă mai democratică. Unica Europa în care cetățenii de astăzi și de mâine merită să trăiască. Vă mulțumesc pentru atenție! domnule președinte al Consiliului de Ministri. Înainte să dau cuvântul vicepreședintelui Katainen, vreau să subliniez cât de importantă este pentru noi implicarea statelor membre în ceea ce privește consolidarea competențelor Parlamentului European. L-am notă de acest fapt, iar în ceea ce privește pachetul în domeniul migrației, ne dorim angajamentul dumneavoastră la viitoarele reuniuni ale Consiliului pentru ca propunerile Parlamentului să fie acceptate, poate prin găsirea unui compromis în ceea ce privește reforma regulamentului Dublin. Sper că sunt în asentimentul tuturor din această sală. Iar acum are cuvântul domnul Katainen. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule Conte. Doamnelor și domnilor, Italia reprezintă un loc special în inima Europei. A dat Europei atât de mult încă de la început prin configurarea Uniunii în fiecare etapă. Spinelli și Rossi au, și-au pus amprenta asupra acestui vis a unei Europe unite și libere. Inima acestei unități a națiunilor, toate acestea pentru a ne asigura că greșelile trecutului nu vor fi repetate. După război, Di Gaspari a devenit unul dintre marii pionieri ai Uniunii Europene și în 1957 la Capitoliu s-a, tratat, s-a semnat tratatul de la Roma cu cele șase țări fondatoare. Iată, la 60 de ani după aceea, în 2017, încă o dată, pe aceleași uh, locuri din Roma, statele membre au stat una lângă alta pentru a-și uh, confirma din nou acest angajament față de Uniune. Și asta din partea celor state care sunt, uh, reprezintă întregul continent. Spun asta pentru că istoria specială a Italiei este unul dintre motivele pentru care are un rol atât de important în Uniunea noastră. Spun asta de asemenea pentru că asta ne arată că Europa merge mai departe, că acum a ajuns la un moment de vârf atunci când Italia și cetățenii italieni se află în miezul ei. Și aceasta ar trebui să ne reamintească ce se va întâmpla pe viitor, pentru că avem nevoie de un viitor durabil pentru Uniune și pentru aceasta e nevoie de o Italie puternică în inima ei, așa cum și Italia are nevoie de o Europa puternică și vibrantă. Trebuie să ne construim împreună viitorul, în Uniune și solidaritate întotdeauna împreună unii cu alții și nu împotriva celorlalți, vorbind între noi și nu despre noi. Și atunci când e vorba de o adevărată uniune a solidarității, Italia cred că este locul cel mai bun pentru a începe, pentru că acolo a început uh, inima solidarității. așa cum am văzut-o după cutremurele groaznice din 2016. 216 de voluntari au venit pentru a ajuta în regiunea dezastro- dezastrului. De asemenea, 1,2 miliarde de euro care s-au oferit prin Fondul de Solidaritate European din partea Uniunii. Am văzut cu toții imaginile cu tineri voluntari din întreaga Europa care ajutau să se reconstruiască clădirile distruse și bisericile frumoase de acolo. Iată care este solidaritatea care construiește și va construi viitorul nostru comun. Italia a dat dovadă de același spirit de solidaritate de nenumărate ori de-a lungul timpului. Președintele Juncker a spus-o de multe ori. Italia este una dintre cele care a salvat onoarea Europei pe Mediterană. E adevărat că unii au reacționat prea încet pentru a susține eforturile cetățenilor italieni. E adevărat de asemenea că Europa a reacționat și a susținut Italia în măsura posibilului. De la începutul crizei migrației până la sfârșitul anului 2018, Comisia a făcut disponibil 950 de milioane de euro pentru gestionarea crizei în Italia. 275 de milioane în ajutor de urgență pentru frontiere și pentru operațiune de salvare, pentru a îmbunătăți capacitățile de primire și pentru susținerea oferită cetățenilor și autorităților de la fața locului. Europa a stat alături de Italia și n-ar trebui să uităm nici operațiunea Sofia sau rolul uh, pazei de coastă și de frontieră. Salvarea vieților este un efort comun și și pentru aceasta avem nevoie de Italia. Domnule prim-ministru, Europa trebuie să-și depășească diferențele, să, găsi, să găsească soluții durabile, comune. Nu mai ne putem bizui pe soluții ad hoc a trebuit să trecem peste crize majore. Am văzut ce s-a întâmplat în Mediterana, în estul acesteia și în centrul Mediteranei. 700 uh, de mii, 7000 de vieți omenești au fost salvate. Însă acum trebuie să finalizăm munca noastră și să facem reforma sistemului de azil comun. Comisia a pregătit totul și acum a sosit momentul să mergem mai departe. Trebuie să urmăm angajamentul Italiei dacă dorim să reușim. Doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, Europa înseamnă pace și prosperitate. Cu toții suntem responsabili pentru a apăra aceste valori împreună. Aceasta înseamnă să hotărâm ce